actelor de misie, uh, această, uh, această chestiune nu va fi subminată în viitor, așa cum nici în trecut n-a fost uh, afectată, doar cu ajutorul Parlamentului a fost adoptată. Mulțumesc. Cu aceasta, spune doamna președinte, am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri. Și acum, următorul punct de pe ordinea noastră de zi, doamnelor și domnilor, este o declarație a, Comisiei privind utilizarea mărcilor comunitare pe piața internă. Domnul comisar Banie va demara această dezbatere. Vă rog, domnule comisar. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Mărcile europene au o importanță reală în comerțul modern. Ele permit identificarea originii produselor, serviciilor, în garantarea unui nivel constant al calității. Sunt un vehicul al imaginii întreprinderilor. Deci, ele sunt importante și în lupta împotriva uh, articolelor contrafăcute. Decizia privind mărcile eh, prevede eh, restrângerea mărcilor europene, ținând seama de eh, anumite exigențe. Utilizarea unei mărci europene de către un singur stat membru nu demonstrează utilizarea serioasă a acestei mărci. Meritul mărcilor comunitare constă în oferirea tuturor întreprinderilor um, un instrument de protejare a produsului respectiv, independent de locul utilizării în interiorul comunității marca trebuie să fie uh, considerată de către utilizatori un avantaj deosebit în cadrul pieței unici. Toate restricțiile privind utilizarea mărcilor comunitare pot avea consecințe grave pentru lupta împotriva articolelor contrafăcute. Comisia se angajează să elaboreze un plan de acțiune împotriva pirateriei și contrafacerilor. Care sunt exigențele noi? Marca comunitară, spuneam, este un instrument în lupta împotriva pirateriei pentru că oferă uh, un uh, produs impecabil uh, în interiorul Uniunii Europene și în afara granițelor. Iar dacă apar contrafaceri în state terțe, ele pot fi confiscate. accesul la mărcile comunitare trebuie să existe și la nivelul micilor întreprinderi. Ehm, și trebuie să ehm, constituie un produs de succes. Este important să favorizăm dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, care uh, reprezintă mai mult de 50% din întreprinderile europene. Vă asigur că serviciul meu va uh, urmări, va controla modul în care se operează cu mărcile europene uh, cu uh, păstrarea caracterului unitar al mărcilor europene. Mulțumesc, domnule comisar. Iar acum îi vom auzi pe vorbitori în numele grupurilor politice din partea grupului PPE, doamna Hans Lick, două minute. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Mă bucur foarte mult că, în ciuda faptului că suntem la o oră întârziată, putem totuși să ascultăm declarația Comisiei uh, privind mărcile comunitare. E o inițiativă prezentată de grupul PP și, după cum știți uh, și dumneavoastră, domnule comisar, pentru colegii de la INCO și de la afaceri juridice, această problemă este deosebit de importantă, deoarece noi am fost întotdeauna convinși de un lucru și anume piața comună s-a creat pentru a ajuta statele membre să depășească toate barierele. Și de aceea am și pus pe picioare acest concept al unei mărci comunitare. E un sistem care le garantează întreprinderilor un nivel uniform de protecție pe tot teritoriul, iar diferențele geografice nu ar trebui să joace un rol important. Întreprinderile europene sunt active pe o piață comună și de aceea privim cu îngrijorare anumite uh, decizii luate de către organizațiile de protecție a drepturilor autorilor în anumite state membre. Domnule comisar, mă bucur să aud că aceste decizii nu sunt în conformitate cu uh, abordarea comunitară. Grupul nostru dorește să abordăm lucrurile la nivel comunitar și să ocrotim întreprinderile. Deci, domnule comisar, dacă jurisprudența statelor membre nu va fi de acord cu abordarea comisiei, ce se va întâmpla atunci? Nu va fi nevoie de o revizuire a regulamentului privind marca comunitară și a directivei privind uh, armonizarea legislației în ceea ce privește mărcile comerciale. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Arabella de la Socialiști și Democrați. Două minute. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Doamnă președinte, domnule comisar, marca europeană a permis o luptă eficace împotriva contrafacerilor și îmbunătățirii calității produselor pe plan european. Adoptarea mărcii europene înseamnă servicii de calitate, produse de calitate pe piața unică și un sprijin inclusiv pentru atragerea întreprinderilor mici și mijlocii, așa cum ați subliniat dumneavoastră, domnule comisar. Marca europeană permite o, o protecție deosebită a produsului în Europa și este un instrument util al autorităților pentru a urmări și modul în care funcționează uh, controlul vamal. nu uh, poate fi înregistrat decât un produs care corespunde uh, tuturor criteriilor de formă și conținut există un demers în legătură cu uh, firma Lego uh, pentru că nu au fost uh, respectate toate criteriile privind marca europeană. Comisia Europeană trebuie să își uh, urmărească modul în care sunt aplicate hotărârile, inclusiv în ce privește uh, dezvoltările uh, tehnice astfel încât consumatorul să obțină informații clare în legătură cu calitatea produsului pe care îl achiziționează. Mulțumim domnului Tarapela. Iar acum, din partea uh, grupului ALDE, doamna Wikström de Unite. Fru talman, herr kommissionär, det gläder mig. Doamna președinte, doamna președinte, mă bucur că Uh, are loc totuși în această seară această dezbatere importantă în ciuda orei înaintate. Este acesta unul din principalele avantaje ale Uniunii Europene. Ni se permite prin aceste intervenții să reducem uh, decalajele dintre diferitele uh, state și să creăm, ni se permite și să creăm o bunăstare socială generală peste tot în Europa. Europa secolului 21 nu poate fi consolidată decât prin inițiativele noastre politice. Trebuie să susținem antreprinzătorii și întreprinderile și nu putem face acest lucru doar dacă creăm posibilitatea creării unor întreprinderi care să poată lucra productiv și inovator în viitor. Este, cred, o bună cale și metodă de a crește uh, uh, de a asigura o creștere durabilă. Acest lucru este cu atât mai important pentru micile întreprinderi, pentru IMM-uri, care nu trebuie să fie uh, uh, frânate în activitatea lor de uh, obstacolele uh, administrative la nivel comunitar. Am uh, auzit, am luat notă cu surprindere și cu supărare de faptul că unele state membre nu uh, respectă regimul mărcilor comunitare. Uh, ba chiar că există încălcări uh, fragrante. Eu cred că aceste reguli privind mărcile comunitare trebuie aplicate în tocmai în toate statele membre. Altminteri, sistemul mărcilor comunitare va fi pus în pericol. Sper, domnule comisar, că vă veți adresa statelor membre eh, vizate pentru ca și acestea să eh, asigure o protecție eficace a mărcilor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Harbour timp de 3 minute din partea ECR. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În numele grupului meu și în calitate de președinte al Comisiei pentru Piața Internă, aș dori să-i mulțumesc uh, domnului comisar pentru faptul că a spus foarte clar că atitudinea celor două uh, birouri privind uh, protecția mărcilor din Luxemburg și Ungaria e inacceptabilă. E vorba de principiile fundamentale ale pieței interne și mă bucur să văd că toți colegii s-au exprimat în favoarea deciziilor pe care le va lua Comisia. Din punct de vedere practic, aș spune că e o coincidență deosebită că Aceste incidente au avut loc în țara care va deține președinția și cea care o deține. Când uh, ministrul Lungar va veni în fața comisiei noastre parlamentare, îi vom pune întrebări și îl vom uh, ruga să le atragă atenția celor de la biroul pentru protecția mărcilor că așa ceva nu e acceptabil. Și de ce e inacceptabil? Deoarece e un atac uh, Uh, împotriva principiilor de piață comună. Nu ar trebui discriminate companiile atunci când acestea activează pe o piață armonizată, comună. Și de data asta e și mai grav, deoarece această, aceste acțiuni propuse, dacă e să fie puse în practică, vor discrimina mai mult micile întreprinderi. Și nu Uh, cele mari. Deci cei mici vor avea de suferit, deoarece poate că înregistrează o nouă marcă, vor profita de faptul că există această revoluție extraordinară pe piața internă și că există uh, modalități uh, extraordinare de a proteja proprietatea intelectuală și poate că vor avea nevoie de 5 ani pentru uh, a înregistra acea marcă, după care ce vor afla? Că în Ungaria, biroul de acolo a oferit marca respectivă a altcuiva. E inacceptabil și nu înțeleg de ce. După ce am avut atâția ani uh, biroul de la Alicante privind uh, armonizarea mărcilor, de ce se întâmplă așa ceva? Poate că, dragi colegi, din cauza că au scăzut costurile de înregistrare a mărcilor, pentru că sunt foarte eficienți. Iar aceste două birouri ale mărcilor le vor cere companiilor să uh, se registreze în jurisdicția proprie. Asta pentru beneficiul financiar, deci e clar interesul lor propriu și nu avem cum să permitem așa ceva, deoarece contravine principiilor Uniunii Europene și de altfel se subminează, așa cum a spus și domnul Barnier, o prioritate majoră pe care o are Comisia, și anume inovarea, punerea pe piață a noi produse pentru o mai bună funcționare a acesteia. Vă mulțumesc, domnule Harbour. Acum, la Catch the Eye, două persoane au cuvântul. Doamna Roitova, în primul rând, un minut. Cui, paní předsedkyně. Eh, velmi vítám, že komise... Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, mă bucur foarte mult că în cursul unui an uh, Comisia va revizui uh, regulamentul privind mărcile comunitare, simplificând prevederile actuale, în special pentru numele mărcilor și numele produselor. Este o altă cale de a lupta împotriva produselor contrafăcute. Mă bucur chiar că Comisia a inclus propunerea mea de creare a unei protecții europene pentru mărcile comunitare. Din păcate, această marcare uh, actuală poate fi uh, abuzată cu impunitate. Uh, marcarea cu CE Uh, din păcate, nu se conformează standard, uh, standardelor noastre actuale. Însă dorim o protecție uh, pentru consumator și o protecție pentru antreprenori împotriva produselor contrafăcute și de aceea cred că trebuie să ne uh, extindem standardele la cele uh, pe care le aplică și alții. Nu cred că trebuie să uh, implice acest lucru prea multe costuri, ci trebuie doar extinse competențele biroului de la Alicante. Mulțumim doamnei Roitova, domnul Kelly, un minut. Vorbitorul nu are microfonul pornit. Unanimous in eh, da, văd că majoritatea colegilor au fost de aceeași părere. E clar că dezvoltarea mărcilor comunitare e ceva firesc pe piața internă pentru comerțul, uh, pentru IMM-uri, pentru a combate pirateria și produsele contrafăcute. Deci nu știu cum se pot avea obiecții la așa ceva, mai ales nu înțeleg ce se întâmplă cu statele membre care au uh, rețineri. Ar trebui să fie luate sancțiuni pentru a aduce aceste țări pe calea cea bună. De asemenea, mărcile comunitare, astfel de inițiative ne ajută să apropiem Uniunea Europeană de cetățenii, le ușurează activitatea întreprinderilor și vreau să vă spun că de asemenea aștept cu nerăbdare să se elaboreze brevetul comunitar, deoarece și acesta va fi pozitiv uh, pentru piață. Acum va lua cuvântul domnul comisar pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc, doamna președintă. Cum a spus și doamna Wikström, este foarte târziu să uh, discutăm acest subiect, dar toți cei care au luat cuvântul uh, au insistat asupra ideii că este un subiect uh, important. Doamna Marbora a spus cât de important este pentru întreprinderi această marcă europeană care constituie un element de identitate, care poate proteja și uh, spiritul novator. Și, uh, uh și domnul Kelly a spus că trebuie să mergem chiar mai departe, să găsim și alte forme de a ne uh, proteja uh, produsele noastre și uh, sperăm ca și Belgia să ne ajute să progresăm în ce privește brevetul european. Deci, vă asigur că Comisia va insista asupra acestui element important al pieței interne. După cum ați spus, domnul președinte, va trebui să combatem tendințele protecționiste care se mai manifestă în diversele state membre, pentru că ele ar fi în detrimentul IMM-urilor. Trebuie să stopăm aceste tentații din uh, motivele care au fost uh, evocate aici. Mulțumesc și doamnei Hanslick uh, și grupului pe care l-a reprezentat. Doamna Wikström, domnul Tarabella, au vorbit despre ceea ce înseamnă această marcă europeană pentru întreprinderi, pentru coerența pieței unice interne. Noi, în clipa de față, uh, dorim să revizuim și să modernizăm sistemul care funcționează în clipa de față, iar uh, în numele grupului pe care l-ați evocat dumneavoastră, domnule uh, Tarabela, noi ne-am înscris pe calea dorită, ne dorim ca prin revizuire, prin ajustare, să ținem seama de mijloacele moderne pe care progresul tehnologic și internetul le oferă. Aș dori să-i mulțumesc și doamnei Roitova pentru că a evocat, de altfel ca și mine, concurența care se poate accentua printr-o fragmentare a mărcii. Trebuie să fim constanți în demersul nostru de a aplica un program de acțiune pe care îl voi prezenta în curând împotriva pirateriei și falsificării va trebui să uh, folosim și mijloacele tehnice pentru a combate contrafacerile și pirateria. Trebuie să lucrăm uh, bilateral cu diversele state membre în cadrul acestui plan de acțiune de combatere a pirateriei, să luăm și unele măsuri uh, pozitive, să cooperăm cu diverse state terțe pentru a combate contrafacerile. Doamna Hanslick mi-a pus o întrebare care este importantă. Ce se întâmplă dacă jurisdicția națională confirmă poziția eurofiscului mărcilor. După cum am indicat, eu cred că jurisdicția va îmbunătăți lucrurile și va combate diversele infracțiuni în baza recursului care a fost introdus în clipa de față la Curtea Europeană. Noi trebuie să stimulăm piața internă și sunt decis să colaborez cu dumneavoastră, cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a da un impuls uh, uh, acestor dezvoltări pe piața internă și pentru stimularea întreprinderilor mici și mijlocii. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Încheiem aici dezbaterea și Următoarea reuniune va avea loc mâine, 22 septembrie, începând cu ora 9 dimineața până la ora 13 și de la ora 15 până la ora 19.